dus la aceste întârzieri pe aceste dosare importante pe fiscalitate. Și pentru că există această întârziere, eu sunt cea care prezintă în locul lui Sven Giegold acest raport, programul Fiscalis. Acesta arată că statele membre pot să treacă peste egoismele naționale astfel încât să lucreze în beneficiul cetățenilor. Programul Fiscalis e o poveste de succes. Arată rezultatele pozitive care reies din cooperare între autoritățile fiscale naționale. Încă de la început, acest program Fiscalis este cel care a facilitat și crescut cooperarea între autoritățile fiscale din Uniunea Europeană. A ajutat autoritățile naționale să își uh, ducă la îndeplinire sarcini sarcinile principale, acelea de a colecta taxele. Așa că noi ne bucurăm că acest raport s-a bucurat de sprijin larg din diferitele grupuri politice. Ne bucurăm că majoritatea din instituție recunoaște faptul că e nevoie de această colaborare, de o creștere a bugetului și de o creștere a transparenței acestui program. Există un, asingur, un singur amendament depus pentru mâine în votul în sesiunea plenară și vă cer sprijin pentru acest amendament acum. Instrumentul de audit comun transfrontalier e ultimul pas care ne-a mai rămas pentru a crește cooperarea între autoritățile fiscale din diferitele state membre. Auditurile comune sunt utile, mai ales în ceea ce privește acordurile de preț, de în ceea ce privește reședința și planificarea agresivă fiscală. De aceea vă rog să votați pentru amendamentul S și D și al verzilor în ceea ce privește auditurile comune care să poată fi finanțate sub programul Fiscalis. Suntem convinși că astfel fiscalitatea va fi una uh, echitabilă în beneficiul tuturor cetățenilor. Vă mulțumim! Vă mulțumim. Și acum din partea Comisiei, domnul Oettinger. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îl înlocuiesc pe domnul Moscovici astăzi, care se află acum la Atena, la discuții cu guvernul de acolo. Doamnă Scott Cato, Vreau să îi transmiteți domnului Key Gold uh, felicitări pentru munca pe care a făcut-o. La fel ca și înainte, autoritățile fiscale naționale și regiunile europene nu au capacitățile suficiente și nu au nicio colaborare suficientă. Colaborarea între statele membre a rămas nemodificată E un lucru care e valabil în Uniunea Europeană și ține și de legăturile pe care le avem cu statele terțe și autoritățile noastre fiscale. Și de aici suferă eficiența muncilor. De aceea, trebuie să ne punem aceste întrebări. Cum putem să luptăm împotriva evaziunii fiscale, cum putem lupta împotriva ne plății eh, taxelor și cum putem să ținem cont de digitalizare. Digitalizarea care vine cu noi modele de afaceri, un element care e important. cetățenii și companiile au de-a face cu o povară necorespunzătoare și trebuie să-i eliberăm de aceasta. Există factori care pot să ajute în ceea ce privește funcționarea autorităților naționale fiscale. Acestea trebuie să se concentreze pe funcțiile lor principale și anume colectarea impozitelor. Și aici sunt importante și bugetele europene și naționale. Acest program, programul Fiscalis, trebuie să fie continuat. Obiectivul e ca politica fiscală și autoritățile fiscale să poată să recurgă la măsuri care să ducă la o mai bună cooperare. Asemenea, măsuri trebuie să fie sprijinite. Importante sunt și sistemele IT, sunt importa, e important schimbul de informații fiscale între statele membre, pentru cetățenii noștri și pentru companii. E nevoie de un cadru de măsuri care să sprijine piața unică și care să uh, și e nevoie de un sprijin financiar, astfel încât să fie apărate interesele financiare ale Uniunii Europene, mai ales în acest nou program Fiscalis. Acesta este prevăzut în propunerea Comisiei și pentru perioada de după 2020 astfel încât să putem să luptăm împotriva evaziunii fiscale mai eficient, astfel încât să existe o mai bună echitate în domeniul fiscal. Programul trebuie să fie continuat cu un obiectiv important și administrația trebuie să fie facilitată și modernizată. Fiscalis pune la dispoziție instrumente practice care să ducă la servicii mai bune și să reducă povara administrativă pentru companii. Cum vom reuși să atingem aceste obiective în fiscalis? Există componente importante. În primul rând, trebuie continuată colaborarea între administrațiile fiscale. E nevoie de un bun schimb de, un bun schimb de practici între ele. Apoi, e nevoie de inovare și e nevoie de răspuns la noile întrebări și e nevoie să fie incluse noile tehnici, cum ar fi blockchain. Apoi, e nevoie de o bună coordonare Trebuie să fie în continuare sprijinite elementele de IT importante pentru acest program și apoi, nu în ultimul rând, sunt foarte importante investițiile și e nevoie de seminarii, conferințe, conferințe astfel încât să fie pregătiți cei din domeniu. Tocmai asemenea măsuri au o importanță deosebită iar personalul trebuie să fie bine pregătit și să cunoască bine măsurile fiscale din Uniunea Europeană și să le pregătească. Fiscalis nu este ceva nou. Programul existent ne-a arătat și în trecut că a venit cu îmbunătățiri importante. Există o plusvaloare, o plusvaloare pentru autoritățile administrative și e un program care a fost prețuit și de miniștrii de finanțe și de administrațiile fiscale. Pentru cei șapte ani, în următorul CFM, pre- avem o sumă de 270 de milioane de euro prevăzută. Cu acești bani și prin intermediul acestor instrumente ne dorim să putem lupta eficient împotriva evaziunii fiscale și să consolidăm această luptă. Un program fiscalis modernizat este cel care ar răspunde intereselor europene și intereselor statelor membre. Ne bucurăm că atât în cadrul Parlamentului cât și în Consiliu, prin munca domnului Giegold, se face un pas important pe acest dosar. S-a făcut un pas important în Comisia Econ. Vă mulțumesc pentru acest progres și așteptăm cu nerăbdare următoarele discuții, discuții constructive. Doamna europarlamentar întreba la, sfârșit, la început de ce nu utilizăm articolul 116 în ceea ce a hotărât ca propunere ieri Comisia, în ceea ce privește principiul majorității în anumite chestiuni financiare. Noi ținem cont aici de obiectiv. Ne gândim pe ce fel de cale am putea să o luăm astfel încât să existe o majoritate în Consiliu. Și domnul Moscovici, după ce a analizat foarte foarte bine situația, a considerat că articolul 116 nu ar fi atât de potrivit să fie utilizat în comisie colegii mei, comisari, au discutat cu domnul Ghicol și vor continua să discute în, diver, în următoarele săptămâni, astfel încât să vedem care e cea mai bună cale de urmat. Vă mulțumim. Acum două minute din partea Comisiei pentru Bugete, domnul Dos Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, întâi de toate, să mă adresez reprezentantei domnului raportor și o rog să transmită felicitări uh, colegului Gigold. La Comisia de Bugete am votat uh, tocmai ca să ne arătăm sprijinul față de această muncă extraordinară. Trebuie de asemenea să mulțumesc uh, domnului comisar Oettinger, uh, care a profitat uh, de um, posibilitatea pe care o are de a colabora cu Comisia de Bugete din plin și chiar am colaborat foarte bine pentru acest raport. Dialogul permanent între Comisie și Parlament a fost folosit tocmai pentru a permite obținerea de progrese rapide în ce privește programul Fiscalis. Colaborarea, schimbul de informații sunt fundamentale ca să putem să luptăm împotriva um, evitării uh, plății impozitelor, împotriva evaziunii fiscale și împotriva spălării de bani. În acest text există mai multe puncte uh, care trebuie subliniate. În ce îi privește pe experți, trebuie să fim mai atenți la egalitatea între sexe. De asemenea, trebuie să fim atenți la um, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, mă refer mai ales la obiectivul numărul 5. Iar în ce privește colaborarea și coroborarea cu alte programe, precum uh, VAMI, uh, Um, echitate fiscală uh, trebuie să fie folosite într-o mai mare măsură. Bugetul prevăzut uh, trebuie să rămână așa cum a fost hotărât la Comisia de Bugete. Eu cred că Comisia Executivă poate să facă un efort în ce privește mărirea bugetului. Textul supus la vot mâine în plenară va permite continuarea acestui program, o dezvoltare de politici fiscale mai eficiente, certitudine juridică, o îmbunătățire a capacității în resurse umane în administrațiile fiscale care colaborează în cadrul programului Fiscalis și, bineînțeles, să, să putem să luptăm într-un mod mai eficient împotriva evaziunii fiscale. Sunt și eu de acord cu doamna uh, reprezentanta raportorului, trebuie să dispară regula unanimității, trebuie să existe regula consensului uh, uh, sau a unei majorități diferite în cadrul uh, uh, Uniunii Economice și Financiare. Mulțumesc, continuăm și acum am ajuns la oratorie în numele grupurilor politice, în numele grupului PPE. are cuvântul domnul Stolojan, un minut și jumătate domnule președinte o să votez mâine pentru acest program fiscalis deoarece este singurul program european care se adresează în mod direct autorităților fiscale din statele membre este programul care construiește ajută finanțează infrastructura necesară pentru schimbul reciproc de informații între autoritățile fiscale și în legătură cu veniturile cu impozitele. de asemenea este programul care reușește să pună față în față experți din autoritățile fiscale și alți experți pentru a promova cele mai bune metode și practici. apreciez în mod deosebit că acest program fiscalis este deschis participării și experților din țările candidate ca și altor țări este absolut necesar dacă vrem într adevăr să luptăm împotriva evaziunii fiscale a fraudei fiscale să asigurăm și accesul experților din aceste țări la programul respectiv. în mandatul actual programul se execută fiscalii se execută cu succes nu au fost probleme deosebite îl voi susține. vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult. Are cuvântul acum în numele socialiștilor și democraților domnul Bayet. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Programul fiscalist pe care l-am prezentat spre vot va prezenta pentru perioada 2021-2027 măsuri care permit să consolideze cooperarea între statele membre în domeniul fiscalității. Și după diferitele scandaluri fiscale din ultimii ani, mi se pare de dreptul indispensabil să continuăm să punem în aplicare acest program care facilitează schimbul de informații între statele membre ca să luptăm mai eficient împotriva evaziunii fiscale. Bugetul acestui program va fi folosit mai ales pentru crearea infrastructurii informatice, dar de asemenea pentru a ușura cooperarea fiscală, astfel încât să existe o rețea de informații pe care să o poată folosi administrațiile fiscale din toate statele membre. Și cum a spus și domnul comisar, noi, grupul socialist, suntem mândri că am uh, contribuit la integrarea în acest raport a creării unor sesiuni de training, de formare în administrațiile fiscale și ca să putem uh, să folosim fiscalist ca să luptăm și împotriva spălării banilor, pentru că dacă vrem să luptăm împotriva evaziunii fiscale, trebuie să avem administrații care să aibă toate mijloacele necesare ca să uh, garanteze dreptatea fiscală. Și îi mulțumesc încă o dată și îl felicit pe domnul Sven Gigold. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR, domnul Pache, un minut. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan 30... Fiscalis e important, vorbim despre schimburi de informații între 30 de autorități fiscale. O colaborare bună între autoritățile fiscale e foarte importantă pentru Uniunea Europeană și și pentru Flandra. Fiscalis e un Erasmus pentru cei din domeniul fiscal. Programul va, nu va mai funcționa din 2020, așa că această propunere are de a face cu următoarea etapă și e un program pe care noi îl sprijinim. În propunerea Comisiei, bugetul pentru um, următoarea fază va fi crescut cu 20% și trebuie să ținem cont și de Brexit. Parlamentul își mai dorește încă 11% în plus. Prioritățile din acest text vin din partea stângă, sunt inspirate de stânga. Această abordare noi nu o sprijinim. Faptul că există o concentrare pe statele terțe, ei bine, așa ceva nu se poate, nu va funcționa. Ne-am dorit să se acorde o mai multă atenție facilitării fiscale și nu să existe mai multe controle, mai multă raportare. Și ne dorim ca acest lucru să fie îmbunătățit în negocierile cu Consiliul. Mulțumim! Acum trecem am auzit uh, intervențiile din partea grupurilor politice. Acum are cuvântul domnul Rozate, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc. Uh, Una din prioritățile acestei, acestui mandat a fost combaterea cazurilor de evaziune și de fraudă fiscală. Am avut multe comisii, comisii speciale, comisii de investigație și am constatat că uh, Cooperarea între autoritățile naționale fiscale nu uh, s-a ridicat la standardele cerute pentru ca acest proces de combatere a evaziunii fiscale să fie cu adevărat eficient. De aceea salut acest program Fiscalis și raportul Fiscalis și uh, doresc să-l uh, felicit pe Sven Gigol, care din păcate nu este astăzi prezent, dar și pe doamna Scott Cato pentru contribuția lor importantă. Și trebuie să adaug că fără uh, un sprijin uh, uh, tehnic pentru autoritățile naționale, pentru că acestea să coopereze, să facă schimb de informații, să implementeze tehnologii informatice eficiente de uh, combatere a fraudei fiscale, e bine, în absența acestor mijloace nu putem să avem succes. Sprijin acest program, sprijin și ideea de mm, creștere a finanțelor acestui program până la 300 milioane de euro. Cred că este o sumă minimă pentru ca acest program să fie eficient. nu trebuie să uităm care sunt beneficiile pe care le, uh, le putem uh, extrage de aici, pentru că miliarde de euro se pierd din cauza fraudei, din cauza evaziunii fiscale. Deci nu e niciun preț prea mare pentru a sprijini statele membre aici. Acest program merită să fie sprijinit și în, politic, în grupul nostru politic voi, voi uh, fi în sprijinul acestui raport, acestui uh, program. Mulțumesc. Uh, are cuvântul van, domnul Van den Kendelare, două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Miliarde de euro de venituri fiscale care se pierd din cauza fraudei fiscale în fiecare an în anumite state membre din UE. Există tot felul de mașinațiuni, de inginerie fiscală care permit uh, Uh, marilor companii să nu plătească uh, impozite atât cât ar trebui. De asemenea, există tot felul de montaje fiscale care permit uh, fraudelor carusel cu TVA-ul să înflorească și dacă avem nu avem suficiente instrumente ca să luptăm împotriva acestor fenomene, e întotdeauna foarte ușor pentru astfel de companii să-și creeze o filială undeva la celălalt capăt al lumii și să trimit acolo toate profiturile. Uh, e tot timpul ciudat cum administrațiile fiscale reușesc să-și dea seama ce se întâmplă cu micii contribuitori și cum le scapă de sub mână ce fac marile corporații care eh, nici măcar nu-și declară corect veniturile. Fiscalis, da, ne permite să luptăm împotriva fraudei, se permit tuturor administrațiilor fiscale să coopereze, se permit crearea de eh, pasarele între aceste administrații fiscale, astfel încât să se poate lupta în mod eficient împotriva fraudei fiscale și împotriva evaziunii fiscale. Deci Fiscalist 2020 uh, și-a fixat aceste obiective și să sperăm că vom avea mai puțină fraudă, mai multe venituri bugetare și niște administrații fiscale care vor funcționa mai bine pentru că vor coopera mai bine. Vă mulțumesc! Acum putem să trecem la intervențiile spontane și are cuvântul domnul Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Evaziunea fiscală, evitarea plății impozitelor, toate acestea sunt pe ordinea noastră de zi. În fiecare an se pierd miliarde de euro din cauza acestora. Sunt sisteme, sistemul carusel, există fraudă, Însă Uniunea Europeană a intrat foarte târziu în joc. Până acum nu a luptat împotriva fraudei fiscale, nu am reușit să ajungem la niște rezultate concrete. Apoi există și, au existat și diferitele scandaluri, Luxemburgul, la nimic nu s-a ajuns la nimic concret. Toată legislația trebuie să fie schimbată. Marile companii trebuie să fie impozitate acolo unde înregistrează profituri, veniturile și nu trebuie să se mai întâmple așa pe viitor. Programul fiscalis trebuie să fie pus în practică, avem nevoie de bune practici și avem nevoie de măsuri de luptă împotriva evaziunii fiscale. Toate acestea sunt importante și cel mai important este să fie modificată legislație, pentru că legislația permite existența unor asemenea portiți astfel încât multinaționale animalele să, să se folosească de ele. Mulțumim! Am încheiat astfel procedura de luare spontană a cuvântului și acum are cuvântul domnul comisar Oettinger. Domnule președinte, trebuie să spun că există un sprijin din partea acestei instituții în ceea ce privește munca raportorului Sven Giegold și și în ceea ce privește propunerea comisiei care își dorește continuarea programului Fiscalis și își dorește să fie continuate experiențele bune din trecut și acestea să fie utilizate optim și pe viitor. Ați discutat despre uh, bugetul propus de comisie. Noi am prevăzut această sumă pe următorii șapte ani, o sumă de 270 de milioane de euro. Considerăm că este o sumă suficientă. Într-adevăr, întotdeauna e nevoie de mai mulți bani, însă aici noi vorbim despre tehnologiile digitale de care nevoie, tehnologiile de comunicație, uh, și nu vom face niciun fel de reduceri la această sumă, astfel încât să ne asigurăm că există această colaborare între administrațiile fiscale care să ducă la lupta împotriva fraudei fiscale și această muncă să fie condusă foarte bine la toate nivelurile. Și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim! domnule comisar. Pentru două minute, acum doamna, în numele raportorului, doamna Cato. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să uh, vorbesc îndelung despre articolul 106. Înțeleg care sunt problemele legate de utilizarea acestui proces, însă în calitate de Parlament care a lucrat foarte mult pe aceste aspecte fiscale, sigur că suntem dezamăgiți de puținele progrese care s-au făcut și suntem conștienți că vom dezamăgi Uh, îi vom dezamăgi pe cetățeni dacă nu vom reuși să obținem această cooperare mai bună între statele membre pentru o mai bună colectare a impozitelor. Însă acest raport s-a bucurat de atâtea aprecieri uh, și vă mulțumesc tuturor, le voi transmite lui Sven și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o la nivel de comisie și uh, la nivelul tuturor grupurilor din, politice din Parlament și sperăm să ne beneficiem de același sprijin și mâine la vot și apoi în cadrul uh, negocierilor interinstituționale care încep săptămâna viitoare viitoare și voi transmite aprecierea dumneavoastră și lui Sven Gigold. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, uh, dezbaterea se încheie aici și votul va avea loc uh, mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul Valero privind propunerea de program Drepturi și Valori. Are cuvântul doamna Valero, 4 minute. Herr Tolman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor asistenților, consilierilor, membrilor secretariatelor care m-au ajutat cu scrierea acestui raport. Mă bucur că s-a ajuns la un consens larg la Comisia Parlamentară Libe. Este o, trăim timpuri grele în Europa. Avem guverne care legiferează împotriva libertății de presă, Uh, împotriva drepturilor minorităților, guverne care parcă calcă democrația în picioare și care, deși se declară democratice, nu respectă drepturile fundamentale. Dar o, uh, un guvern care acționează astfel nu mai poate fi numit o democrație. Uh, nu există în anumite state tribunale independente. Acolo unde justiția nu este independentă, nu mai putem vorbi de adevărat sistem judiciar. În urmă cu câteva zile, un primar foarte cunoscut a fost ucis în orașul Gdansk, în Polonia. O agresiune groaznică împotriva acestui primar, dar și împotriva partidului său. Primarul a fost amenințat de mai multe ori cu moartea, dar poliția nu a făcut nimic un primar care era cunoscut pentru că dorea să prim, se primească pe refugiați, era activ în ONG-uri să nu uităm de asemenea că în timpul acestui an trei jurnaliști și-au pierdut viața pentru că au dezvăluit uh, cazuri de corupție în Slovacia, în Malta și în alte țări. În Ungaria, primul ministru Orban a fost acuzat pentru că limitează libertatea de exprimare, pentru că amenință independența legislaturii, pentru că limitează libertatea academică în țară și se atacă drepturile minorităților. În Polonia există 13 proiecte de lege care vor duce la uh, eliminarea independenței puterii judiciare. De exemplu, ministrul justiției din Polonia va putea să numească și să îi dea afară pe judecătorii din Polonia fără să se justifice. Iată de ce avem nevoie de un program puternic pentru a apărea drepturile și valorile. Un program care să ajute societatea civilă din Uniunea Europeană și care să susțină ONG-urile chiar și din afara frontierelor UE. De aceea uh, salutăm propunerea Comisiei, dar nu putem să nu amintim faptul că uh, în sectorul drepturilor și al valorilor uh, nu e suficient să avem un singur program și în plus a cărui buget uh, îi va fi redus, deși este deja mult prea puțin finanțat. Avem nevoie de un buget mai mare, astfel încât drepturile și valorile să uh, fie uh, asistate de un adevărat program, ceea ce va ajuta societatea civilă și ne va permite tuturor le va permite tuturor să aibă acces la finanțare. Democrația, statul de drept, egalitatea între sexe, nediscriminarea, o mai bună integrare a dimensiunii de gen Uh, promovarea libertății de exprimare, a uh, libertății de circulație, implicarea societății civile, lupta împotriva violențelor de care, a căror victime sunt mm, femeile, sunt toate atâtea obiective pe care ar trebui să le îndeplinească acest program. Un program uh, la care pot să participe toate statele membre și toate regiunile. Dar avem nevoie nu doar de stimulente, ci și de sancțiuni ca să facem față problemelor de astăzi. De aceea eu mi-aș dori ca Comisia Comisia, în anumite cazuri, să poate să folosească alte instrumente uh, mm, față de anumite țări care tocmai uh, pun în pericol valorile democrației și a statului de drept. Atunci când există o înrăutățire um, dovedită a, a drepturilor și a valorilor comune, atunci să se aplice sancțiuni. Articolul 2 din tratate spune că Uniunea s-a construit pe valoarea libertății a statului de drept, a egalității și a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin unor minorități. Aceste valori trebuie să fie comune în toate statele membre, într-o societate care să fie caracterizată de toleranță, egalitate, uh, nediscriminare, justiție și principiile de egalitate între bărbați și femei. Acestea sunt motivele pentru care am hotărât hotărât să uh, creăm acest nou program. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul în numele Comisiei FEM doamnei Pietikainen. Dar cum nu este în sală, îi dau cuvântul doamnei Ghion pentru un minut. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană cunoaște un grad crescut de intoleranță și crește naționalismul și de asemenea există și dezinformări. Toate acestea pun sub semnul întrebării sentimentul apartenenței unui spațiu comun și spiritului democrației. Pentru a putea să consolidăm spiritul european, e neapărat să apărăm acest program și să votăm un buget care să facă față provocărilor. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru eforturile pe care le-au făcut pentru acest program pentru cetățeni legat de, drepturile, de drepturi și valori. Comisia a sprijinit o dublare a bugetului bugetului în ceea ce privește cetățenia activă pentru perioada 2021-2027. Aceste fonduri vor ajunge la organizațiile locale și sunt importante pentru o cetățenie activă, participativă, astfel încât să fie promovat sentimentul de apartenență la o Europa comună. Există provocări importante pentru viitorul Europei și de aceea aceste simboluri sunt importante. Comisia poate să conteze pe Parlamentul European pentru a lupta pentru a consolida acest proiect, care e important european. Sunt importante rețelele, rețelele de orașe. Toate aceste proiecte sunt importante pentru Europa civică și Europa care să sprijine diversitatea culturală. Mulțumesc, doamne vicepreședinte Ghiom, și acum în numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Vă rog domnule președinte stimați parlamentari într un moment în care societățile europene se confruntă cu radicalism cu diviziuni și cu extremism este mai important ca niciodată să întărim uh, drepturile și valorile europene. în acest sens comisia a propus un un nou fond pentru justiție, drepturi și, egal, uh, și valori, care are ca obiectiv să susțină o societate deschisă, democratică și inclusivă. Acest nou program face parte dintr-un nou fond împreună cu programul pentru justiție. Odată cu adoptarea raportului și mandatului pentru uh, viitoarele negocieri, Parlamentul European arată încă o dată un sprijin puternic pentru promovarea drepturilor și valorilor și este și uh, și-a luat angajamentul de a sprijini negocierile, uh, ambiție pe care o uh, apreciem. Noul program va sprijini uh, promovarea egalității egalității de gen, antidiscriminarea, drepturile copilului, um, combaterea dezechilibrelor împotriva femeilor, combaterea rasismului va continua activitățile pline de succes ale programului Europa pentru cetățeni, mai ales prin intermediul activităților de înfrățire, uh, de sprijin al uh, societății civile, permițând cetățenilor să se implice direct în uh, întărirea Europei. Noul program va facilita participarea activă la construirea unei uniuni mai democratice, precum și conștientizare asupra drepturilor și valorilor. Comisia este de acord cu Parlamentul European cu privire la rolul important pe care îl joacă organizațiile societății, societății civile în apărarea drepturilor și valorilor și acest rol este recunoscut la cel mai înalt nivel posibil prin obiectivul general. Organizațiile non-guvernamentale vor continua să joace un rol cheie în implementarea viitorului program. În același timp, drept, programul Drepturi și Valori va continua să financeze uh, Uh, o gamă largă de beneficiari în afară de organizațiile societății civile, um, organisme de egalitate, rețele de experți, uh, autorități locale, regionale, muzee, uh, organisme din mediul academic. Este nevoie de echilibru pentru a respecta varietatea acestui program și a politicilor în sine. Programul Drepturi și Valori este legat uh, strâns de programul privind justiția și de mecanismul pentru statul de drept, iar Comisia le-a conceput în așa fel încât să le definească uh, câmpul de aplicare și să evite uh, orice suprapuneri. Sunt de acord că ar trebui să fie un buget mai mare, niciodată bugetul nu este suficient. După cum știți, în negocierile, în negocierile noastre bugetare a trebuit să acceptăm faptul că sunt mai puțini bani pentru mai multe priorități. Aceasta este realitatea. În același timp, programul pe care tocmai l-am uh, menționat și descris poate fi combinat cu fondurile care alimentează Fondul Social European, uh, fondurile pentru integrarea socială și probabil și cu uh, fondurile din noul program Orizont, unde vor fi bani pentru cercetare și pentru acțiuni legate de valorile și obiectivele pe care le avem în vedere în această discuție. Prin urmare, cred că chiar și cu mai puțin bani putem să facem mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și acum, în numele Comisiei Juridice, are cuvântul domnul Kaufmann. Un minut. Vă rog. <laughs> she's not here. Nu Da, nu o văd pe doamna Kaufman, care ar fi trebuit să ia cuvântul numele Comisiei Jurii. Dacă sosește între timp, o să-i dau cuvântul mai târziu. Începem acum cu intervențiile numele grupurilor politice. Pentru grupul Partidului Popular European are cuvântul domnul Boni, în minut și jumătate. Panie președinte, pani comisar, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Am înregistrat un succes important. Am triplat suma pentru programul Drepturi și Valori, 2 miliarde de euro. Avem un pilon special cu privire la drepturile europene care corespunde la milioane de organizații locale. Aceste fonduri vor fi puse la dispoziție prin intermediul unor proceduri simple, fără birocrație excesivă, cu transparență. Avem dispoziții adecvate în ceea ce privește stabilirea punctelor de contact. Principiul cheie e imparțialitatea. Dacă guvernele sunt ostile față de organizațiile societății civile, atunci acestea nu vor avea niciun fel de impact în distribuirea granturilor. Avem o rezervă de 5% pentru a acorda sprijin ONG-urilor acolo unde democrația și statul de drept sunt încălcate. Ne dorim să avem un dialog democratic, un dialog democratic și cu cei care au păreri diferite de ale noastre. Această măsură este una specifică. Putem astfel să putem să sprijinim valorile europene. Totul se bazează pe participarea cetățenilor, pe nediscriminare și pe statul de drept. Acestea sunt bazele democrațiilor noastre. Totul va ajuta la consolidarea societăților noastre. O societate civilă puternică e singurul răspuns într-o situație în care anumite state membre își doresc să treacă peste societate și să meargă spre autoritarianism. Acum, din partea S și D, are cuvântul doamna Chienge, un minut și jumătate. Grație! Mulțumesc, domnule președinte. Să investești în drepturile și valorile Uniunii Europene, în cetățeni și pentru egalitate, înseamnă să investești în coeziune și dreptate socială. Înseamnă să promovezi conceptul de cetățenie, implicarea democratică și participarea civică înseamnă să ai instrumente ca să poți să uh, te lupți pe viitor împotriva rasismului, xenofobiei, incitării la ură, la violență împotriva femeilor, împotriva extremismului, pentru o Europa pluralistă și inclusivă. Azi, ca niciodată, trebuie să luptăm împotriva fenomenelor repetate de discriminare și de ură, alimentate de un climat politic violent, și în plus trebuie să protejăm victimele și persoanele cele mai vulnerabile. Știm cu toții că în societățile deschise, democratice și inclusive, nu există autofinanțare. De aceea propunem o mărire semnificativă a bugetului acestui program ca să permitem organizațiilor societății civile să sprijine acele activități care contribuie la crearea de societăți democratice care se bazează pe drepturile tuturor cetățenilor. Să investim în viitorul tinerilor, să le dăm instrumentele necesare ca să le permitem să înțeleagă valorile toleranței și a diversității, valori care stau la baza proiectul european comun. Mulțumesc. Acum, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, are cuvântul domnul Iurec un minut. Te rog, ma. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Valorile europene. Ei bine, domnul Boni vorbea despre valorile europene, despre uh, valorile sociale, culturale, despre combaterea xenofobiei, homofobiei și altor tipuri de intoleranță. Se vorbește foarte mult despre toate acestea, dar mai puțin despre ura împotriva creștinilor, chiar dacă uh, ne uităm la anul 2017 și vom constata că s-au înregistrat multe astfel de cazuri de ură și am vorbit despre ele atunci când am discutat raportul uh, privind drepturile fundamentale în 2017. Și există un amendament cu privire la ura împotriva musulmanilor. Dar ce se întâmplă cu ura împotriva creștinilor? Ce se întâmplă cu disprețul față de moștenirea noastră istorică? Această moștenire face parte din valorile tratatului nostru, dar nimeni nu o mai apără. Acest instrument va transforma Uniunea Europeană într-o democrație iliberală uh, controlată din afară. Domnul uh, Orban vorbea despre o astfel de uh, democrație. Mulțumesc, mulțumesc și acum în numele grupului ENF are cuvântul domnul Lancini. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Dreptul și Valori își propune obiective importante de înalt profil, precum respectarea demnității umane, egalității, a mediului înconjurător și a statului de drept. Deși intențiile sunt nobile, ideile sunt uh, pline de ambiguități, așa cum se întâmplă de obicei în Uniunea Europeană. Tot felul de contradicții care au ieșit în evidență uh, din cauza analizării detaliilor tehnice. Ne dăm seama că de fapt, acest program depinde de fapt de uh, cine câștigă uh, cererea de ofertă, adică cine dă mai mult, acesta va fi privilegiat ar fi trebuit să ne gândim cum putem să sprijinim toate ONG-urile, nu doar cele care uh, reușesc uh, să se descurce la cele de ofertă. Multe ONG-uri își uh, dovedesc aroganța, ca de exemplu Open Heart, care face trafic de ființe umane din Libia în Spania. În general, aceste ONG-uri au propriile lor interese care nu corespund uh, intereselor Uniunii și ar trebui să nu ne mai permitem să colaborăm cu uh, asemenea uh, mm, ONG-uri care de fapt prezintă un risc moral. Mulțumesc, domnul Sosners, un minut. Doamnelor și domnilor, în acest text, în această directivă, ați scris despre valori contrastante. Nu poate să existe și libertatea și calitatea în același document, pentru că acestea uh, se bat cap în cap. Oamenii sunt diferiți, au uh, diferite abilități, diferite capacități și diferite valori. Toate acestea duc la inegalitate. Egalitatea poate să aibă loc doar într-un lagăr de concentrare, așa că hotărâți-vă, doriți libertate sau egalitate. Dacă doriți libertate, libertate de exprimare, ei bine, ieri ați crescut sancțiunile împotriva europarlamentarilor care vorbesc aici în Parlament, așa că ar trebui să vă decideți ce fel de libertate doriți pentru dumneavoastră sau pentru toată lumea. Doriți democrație, dar nu acceptați cartonașele albastre. Tot mai puțin oameni își doresc să participă aici, în foarte mulți nu doresc să accepte din partea mea cartonașe albastre și așa arată democrația, așa cum înțelegeți dumneavoastră. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Cudriț ca un minut și jumătate, vă rog. Panie przewodniczący, jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał. Mulțumesc că acum câțiva ani nimeni nu și-ar fi imaginat că valorile fundamentale ale Uniunii Europene trebuie protejate și promovate în cadrul Uniunii Europene. Astăzi însă, din ce în ce mai multe țări suportă amenințări, separarea puterilor nu mai este respectată. Un astfel de program este esențial. Propunerea uh, comisiei nu era suficient de ambițioasă și nu lua în considerare toate amenințările. Prin urmare, Comisia Libe și-a dorit să completeze ceea ce lipsea. O sporire a bugetului este necesară pentru susținerea uh, Uh, statului de drept. Articolul 7 ar trebui să fie utilizat în acest uh, caz, însă Există totuși o întreagă muncă preventivă care poate fi făcută și prin acest program uh, se va putea asigura o aplicare automată. Uh, societatea civilă, trebuie să înțelegem, este uh, un element cheie într-o democrație. Dacă ea, de exemplu, nu ar exista în Polonia, astăzi lucrurile ar fi mers mult mai departe. Um, trebuie să implementăm acest program pentru Uniunea noastră și pentru valorile noastre uh, comune. Mulțumesc, domn Cudricica. Are cuvântul domnul Lopez Aguilar, un minut și jumătate. Juan Fernando doamnă Iurova. Spuneți că Uniunea Europeană e pusă sub semnul întrebării mai mult ca niciodată acum și și aceste valori. Însă vorbim și despre acest comportament anti-european, unul care se răspândește în întreaga Europa. E important ca uh, Parlamentul European să sprijine acest instrument, acest instrument care are de a face cu valorile europene. Vorbim de drepturi fundamentale și societatea civilă. Acestea sunt cele care trebuie să lupte pentru idealurile europene și e nevoie, bineînțeles, și de mijloace financiare în CFM, astfel încât să putem transmite un mesaj foarte clar. Ne dorim să sprijinim Uniunea Europeană. În această dimineață am auzit intervenția premierului spaniol. Europenii trebuie să protejeze Europa. Europa îi, spri, îi sprijină pe toți, noi trebuie să ne apărăm de dușmani și nu există țapi spășitori, cum ar fi migranții. Din potrivă, Europa trebuie să fie apărată de adevărații dușmani, de adevărații dușmani care înseamnă discursurile care incită la ură și minciunile. Cu acestea trebuie să luptăm și să o facem într-un mod foarte clar. Acest instrument este unul care e sprijinit de Parlamentul European. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Are acum cuvântul domnul Voit un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un program puternic pentru drepturi și valori e cel pe care ni-l dorim pentru Uniunea Europeană. Înseamnă că acest instrument trebuie să fie și pus în practică în toate statele membre. V-aș da un exemplu actual acum. După un uh, domn care a stat în închisoare 12 ani pentru că și-a exprimat propria părere. În 2015, în închisoare a fost amputat piciorul stâng. Acum, în noiembrie, și celălalt picior i-a fost amputat. Până în 10 ianuarie în acest an, acesta a fost într-un program de reabilitare într-o clinică din Brandenburg. Acolo, acesta a a murit pe timpul nopții pentru că a fost lăsată ușa s-a deschisă. Și ce m-a cutremurat pe mine? Faptul că cei care ar fi trebuit să se ocupe de justiție nu au făcut-o. Acolo acea ușă nu a putut fi închisă și acest uh, pacient care oricum, căruia oricum îi fusese tăiate picioarele a fost legat de pat și avea multe probleme în ceea ce privește alimentația, primirea medicamentelor. Omul care trebuia să aibă grijă de el nu a fost la post, așa că eu nu înțeleg cum mai stau lucrurile cu aceste drepturi și valori. Mulțumim, domnule Voit, un cartonaș albastru din partea domnului Epitideos. O acceptați? Îl acceptați? Ia. Yeah da vă mulțumesc că ați acceptat uh, întrebarea mea. Aceasta este următoarea. Acest eveniment inacceptabil și inuman despre care vorbiți, care este o insultă pentru umanitatea noastră, uh, poporul german îl cunoaște și dacă da, cum a reacționat auzind ce s-a întâmplat? Se tace. În Germania nu s-a discutat S-a discutat despre, nici despre cazul ursulei Haiferste care a fost închisă în Germania din cauza că și-a folosit uh, dreptul de libertate de exprimare. Sunt mulți în închisoare în Germania în aceeași situație, în presă nu se spune nimic despre ei. Situația este asemănătoare cu ce se întâmplă la dumneavoastră în Grecia, unde există cei unii dintr-un partid politic care se află în închisoare, chiar dacă sunt reprezentați în, partid, în Parlament. Cred că în Europa ar trebui să încetăm să mai avem asemenea cazuri. Vă mulțumim! Și acum are cuvântul doamna Șoidrova, un minut 30 slova. Pane Foit, ale... Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu trebuie să tăceți. Nu trebuie să tăceți. De aceea Parlamentul European este foarte important. Aici suntem liberi. De aceea puteți să cereți să se facă dreptate celor care au nevoie de ea aici la Parlament. Eu uh, vreau să răspund pentru că eu n-am putut să-mi cred urechilor ce a spus dumneavoastră. Dumneavoastră puneți semnul întrebării egalitatea, dar mi se pare că faceți o confuzie între egalitate și uniformitate. Egalitatea se bazează pe valorile creștine. Dacă ați fi creștini, ați ști că egalitatea este un obiectiv pe care trebuie să-l apărăm atât pe plan național cât și pe plan european. Bineînțeles că drepturile și valorile sunt un program cu care suntem de acord și egalitatea între cetățeni a fost adăugată uh, printre obiectivele pe care le susține programul și acest lucru va fi cu putință dacă și bugetul va fi mărit. Este un program pentru cetățeni. Oamenii nu știu că acest program există, nu sunt conștienți de utilitatea și de existența lui și sper că acest program va putea să financeze proiecte de bună calitate și nu uh, să Uh, fie folosit pe profitul unora, ar trebui să fie folosit pentru orașe și uh, municipalități, pentru proiecte de uh, înfrățire între acestea. De aceea eu voi sprijini acest program. Mulțumesc, Vicky. Doamna Șoidrova, există o întrebare cu procedura cortenașului albastru din partea domnului Șorțnet, dacă o acceptați. Da. Vă rog, domnule Șorțnet. Am înțeles eu corect. Știți cumva că există o diferență între egalitate și drepturi egale. Drepturi egale, oportunități egale. Egalitate înseamnă că avem cu toții aceleași mijloace. Aceste idei sunt contradictorii pentru că unii poate că câștigă mai mult, alte mai puțin. Dacă vreți egalitate, trebuie să iei din venitul altora ca să le dai celorlalți, ceea ce este în contradicție cu valorile noastre. Da, Eu V-am ascultat că de-ați spus și eu cred că egalitatea în fața legii și egalitatea în, în, perspectiva egalității între drepturi sunt valabile pentru toată lumea. Egalitatea este importantă pentru noi toți. Egalitatea în fața justiției. Cu toți ar trebui să ne dorim să avem oportunități egale. Mulțumesc, doamnă Șoidrova. Acum are cuvântul doamna Ward pentru un minut și jumătate. Te rog, Julie. The EU... Uniunea, drepturile, programul drepturi și valori din Uniunea Europeană este mai necesar astăzi ca niciodată. Valorile fundamentale pe care se bazează democrația europeană nu trebuie să fie luate drept garantate și în deseori sprijin uh, proiecte de acest gen finanțate de Uniunea Europeană care sunt necesare pentru a sprijini uh, uh, idei ca statul de drept, pluralismul, democrația și mm, pentru a se asigura că acestea nu sunt niște concepte goale. Din păcate, astăzi asistăm la o erodare a uh, societății uh, civile în Ungaria, unde statul de drept este mm, atacat, unde se neagă sprijinul necesar migrației. La fel, uh, situația sistemului judiciar din Polonia este și ea îngrijorătoare. Uh, valorile democratice trebuie să fie fie sprijinite de cetățeni. Uh, salut amendamentele aduse acestui um, raport uh, în ceea ce privește participarea, participarea cetățenilor. Încurajarea acestei participări va conduce la întărirea procesului democratic în Uniunea Europeană și trebuie să respingem uh, narațiunile negative și care conduc la diviziuni și să sprijinim valorile democratice, inclusiv în Regatul Unit și unde trebuie să o acuzăm pe Tereza May pentru că ne um, pune sub semnul întrebării valorile și drepturile fundamentale. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Costa, un minut și jumătate, Silvia. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc doamnei raportor doamnelor raportor pentru că a fost munca trei comisii. În acest context uh, european e important să spunem că în acest program au fost incorporate trei alte programe și vreau să mulțumesc uh, doamnei Ghion pentru că uh, a înțeles că noi nu vrem să se piardă dimensiunea cetățeniei în acest program drepturi și valori. Credem că vizibilitatea programului specific, cu resurse bine uh, alocate, cu public țintă uh, specific, înfrățirile, studenții, ONG-urile, uh, trebuie tocmai să aibă o mod de a se identifica în noul program. Este important ca ceea ce se numea înainte Europa cetățenilor și care acum a fost inclusă în noul program să depindă de două aspecte comemorarea trecutului și trebuie să avem această abordare critică a istoriei și să creăm această bază pentru o istorie comună și, pe de altă parte, să existe o valorizare a patrimoniului istoric. Pe de altă parte, lupta împotriva diferitelor forme de extremism, de xenofobie și de discursuri bazate pe o ură. Cetățenia activă trebuie să rămână vizibilă. Să sperăm că a, întregul Parlament va fi de acord cu solicitarea noastră de uh, fonduri suplimentare și de asemenea să vorbim despre cum anume cetățenia poate să fie practicată la nivel formal și informal. Vă promit că închei. Uh, vreau să spun și că am vrut să introducem dialogul intercultural și interreligios în noul program, pentru că și această dimensiune uh, construiește fraternitatea europeană și identitatea comună. Mulțumesc. În cadrul procedurii uh, intervențiilor spontane am primit două solicitări. Sunt de acord și începem cu neobositul domnul Notis Marias. Grație, președinte Vă mulțumesc, domnule președinte. Un miliard de euro vor fi utilizați astfel încât să fie sprijinit acest program Drepturi și Valori și alte milioane pentru implicarea cetățenilor, ca să-i sprijinim pe cetățenii noștri. Cred că cel mai bun sprijin pentru cetățeni ar veni prin a le da posibilități de angajare. Doar așa pot ei să aibă demnitatea lor. E nevoie și de sprijin pentru garanția pentru tineri. Cred că sumele despre care discutăm noi acum vor oferi posibilități multor oameni astfel încât să facă ceea ce au făcut și până acum cu fondurile care le-au fost disponibile și de altundeva, de exemplu de la migrație. Aceste fonduri trebuie să ajungă în școli, în regiuni, în universități și bineînțeles că acestea trebuie să fie folosite și pentru a lupta împotriva urii față de creștini. În 2015 peste 400-500 de atacuri au avut loc în Grecia, 94% dintre ele împotriva Bisericii Ortodoxe. Așa că vorbim despre o chestiune gravă care trebuie să fie acoperită de acest program. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Epitideos pentru un minut. Paracalo. Grazie, președinte. Se mie Mulțumesc. Trăim într-o epocă în care toate țările din UE se confruntă cu probleme economice și popoarele suferă. Ori, liderii europeni au hotărât să creeze și să financeze acest program numit Drepturi și Valori. În raport se fac propuneri ca să se dea milioane de euro pentru a promova și a apăra democrația, egalitatea, statul de drept și așa mai departe, și ca să facem față violențelor. Totuși, ar trebui să spunem acestor creiere nemaipomenite din Uniunea Europeană că democrația, dragostea pentru egalitate, valori, respectul tuturor drepturilor sunt rezultatul unei culturi spirituale și a unei conștientizări. Nu poate să fie scopul, obiect, obiectul de activitate al unei întreprinderi care apoi să facă profituri frumoase. Nu! cred că trebuie să ne aducem contribuția la irosirea banilor contribuabililor europeni pentru asemenea programe. Uniunea Europeană care mi-a condamnat concetățenii la mizerie și sărăcie. Voi vota împotriva raportului și rog pe toți cei care au acest sentiment de răspundere cetățenească să facă la